Uh, Enrique, eu, can we start the meeting? Enrique și eu putem să începem întrunirea? Mulțumesc. Uh, so they are both. Okay. Uh, dear colleagues. Stimați colegi, Stimați colegi, aș vrea să începem întâlnirea și aș vrea să vă urez tuturor bun venit și să vă informez că scopul acestei întâlniri este să constituim biroul comisiei alegând președintele și până la patru vicepreședinți Eh, atâția avem voie să avem în eh, concordanță cu regulile de procedură, regula 204. Deci declar această întâlnire deschisă și aș dori de asemenea să vă informez că ordinea alegerii este următoare. Întâi eh, îl alegem pe președinte și apoi îl alegem separat pe vicepreședinți, pe fiecare dintre cei patru vicepreședinți, dacă avem patru propuneri. Uh, ca să respectăm uh, cu strictețe regulile, aș dori să vă informăm că avem uh, mai multe cazuri de ajuns care participă la voturi și aș dori să vă informez că pentru domnul Broco a venit domnul Vilan, pentru Pedro Silvia Pereira este domnul Enrico Guerrero Salom, pentru domnul Messerschmidt Ashley Fox, și asta e tot ce știu. Dacă mai există vreo schimbare în ceea ce privește locuitorii care participă la vot ă, ar trebui să fie informată înainte să demarăm procedura. Nimeni nu spune nimic, ceea ce înseamnă că putem să demarăm. Și aș dori de asemenea să vă informez că quorumul este întrunit pentru vot avem nevoie doar de șapte parlamentari europeni ca să votăm, deci uh, suntem peste limita inferioară. Și aș dori să uh, încep cu prima procedură, respectiv alegerea președintelui. Și vă, vreau să vă uh, întreb dacă este cineva care vrea să ia cuvântul în acest context. Îl avem pe George Shepin. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să deci, uh, propun din partea Partidului Popular European pe uh, dumneavoastră, dacă ați dori să prezidați următoarea întâlnire. Aș dori să vă informez legătură cu acest candidat că da, este uh, membra comisiei, aceasta fiind prima condiție și a doua condiție este să fi completat declarația de avere este o condiție de asemenea îndeplinită și de asemenea acest candidat își dă consimțământul de a candida. Bun, avem alți candidați? If we don't have... Dacă nu avem opțiunea să votăm uh, prin aclamație, da? Uh, so I would like to thank you for the... Vă mulțumesc pentru această procedură și pentru că s-a desfășurat atât de rapid și acum aș vrea să trec la partea a doua a acestei întâlniri și este vorba despre alegerea vicepreședinților. După cum am spus, putem avea până la patru vicepreședinți. Din câte am înțeles, nu există nicio schimbare și uh, aș dori de asemenea să confirm că avem în continuare quorum. Uh, deci aș uh, dori să întreb care sunt nominalizările de candidați pentru vicepreședinte și voi face respectând uh, două reguli. Pe de o parte că avem o procedură pentru fiecare candidat, pentru fiecare vicepreședinte separat și al doilea lucru este că vom uh, proceda la alegeri succesive. Adică, pentru început, voi întreba dacă există un candidat pentru postul de prim vicepreședinte. Îl văd pe Helmut Scholz. Mulțumesc și vreau să vă felicit pentru realegere. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta nu înseamnă că voi vota pentru vicepreședintele propus de dumneavoastră. Uh, Vreau să propun pe Barbara Spinelli ca prim vicepreședinte, o cunoașteți uh, din uh, munca depusă în prima jumătate a acestei perioade legislative și cred că, sper că veți fi de acord cu această propunere. Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește pe Barbara. Cele două întrebări, pe de-o parte, consimțământul, dorești să fii candidată? Da, îmi dau consimțământul și mai este problema asta mai spinoasă legată de declarația de avere. Uh, mi s-a spus că ai completat-o, dar aș dori să au confirmare din partea ta. Da, nu există conflicte de interese. Bun. Avem această opțiune de a vota prin aclamație. E cineva împotrivă? Acestea fiind spuse, anunț că primul vicepreședinte pentru următorul an și jumătate este Barbara Spinelli. Uh, și acum vă rog să-mi comunicați candidații pentru postul al doilea de vicepreședinte. doamnă președinte. Știu că poate că nu va influența votul dumneavoastră. Cu toate acestea vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut în primul an și jumătate și sunt convins că sunteți un președinte ideal. Nimeni nu este perfect uh, pentru aceste vremuri dificile. Bun. Ca uh, um, propun pe colegul meu Pedro Silva Pereira ca al doilea vicepreședinte, uh, am mai făcut acest lucru înainte, poate să o facă și în continuare. Domnul Pereira este propunerea noastră cred că a îndeplinit uh, toate condițiile. Da, vă informez că ne-a trimis în scris consimțământul de a candida și uh, de asemenea a completat declarația de avere, astfel încât poate fi uh, candidat pentru acest post. Putem folosi aceeași procedură? Bun, deci avem și al doilea vicepreședinte, mai avem două posturi de completat nominalizarea pentru al treilea post de vicepreședinte. Ashley Fox. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl uh, propun pe colegul meu, Morten Messerschmidt. Mulțumesc. Avem propunere și în ceea ce îl privește pe Morten avem consimțământul lui și știm de asemenea uh, că uh, a completat uh, declarația financiară și respectă condițiile cuprinse în ea, deci putem vota, putem uh, proceda ca până acum, din câte am zis, Eu? Intervenții fără microfon? Vrei să votăm? Deci grupul socialist vrea să votăm. Vot normal electronic sau vot secret electronic? Cum procedăm? Bun, vot secret electronic. Îmi cer scuze. Nu am trecut prin toată procedura. Deci avem un candidat care respectă condițiile. Mai sunt și alți candidați pentru acest post. Nu mai este niciun alt candidat. O secundă. Se ocupă deja cineva de, de acest lucru? Va dura ceva. trebuie să așteptăm pentru că am început procedura pentru al treilea candidat, trebuie să o finalizăm înainte de a trece la al patrulea. Doamnă președinte, colegul meu a cerut un vot. Ar trebui să trecem la vot, dacă este vot secret. Dacă sunt membri care au venit fără cardul lor, e treaba lor, dar vă rog să votăm. Nu puteți să, așteptați uh, până oamenii se duc în birouri și își aduc cardurile. Bun. Uh, avem niște instrucțiuni foarte clare pentru toate alegerile de acest fel într-o asemenea situație când cineva nu are cardul electronic de vot, trebuie să așteptăm. Deci este obligația mea să aștept. Doresc să spun, nu am cart și vreau să fiu înlocuit pe domnul Livelirie. Bun, așteptăm. So I understand there is... Înțeleg că uh, există o schimbare înainte te votului mi s-a spus că Partidul Popular European va fi o înlocuire, domnul Levrie îl va înlocui pe membrul prim. Yes, Max Anderson. Max Anderson. Vreau să clarific eu vot votez pentru Terry Cabras. Bănuiesc că nu știu dacă este o informație inutilă, dar această informație uh, va fi importantă când vom organiza votul electronic. Nu contează atâta timp cât votăm prin aclamație, dar în acest caz este important. Avem deja uh, doi locuitori care votează pentru membrii plini și așteptăm în continuare. Mm-hmm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 Chairman, how long do you propose... Eh, Domnul președinte, cât propuneți să așteptăm? Există o limită de timp sau există? Nu avem așa ceva în regulament. Eh, dar cred că ne-am creat această tradiție, am fost foarte deschiși în fața acestor situații, oamenilor care nu au cardurile de vot, le dăm totdeauna posibilitatea Minunat, doamnă președinte, dar uh, trebuie să fiți consecventă. Deci spuneți-ne, este vorba despre 5 minute sau 5 ore? Ați putea să ne spuneți cam cât uh, o să așteptăm? Problema este că nu există nicio limită, deci putem vota acum uh, pentru limita de timp, dar Dear uh, colegi, vrem să verificăm dacă funcționează echipamentul, așa că vă rog să vă introduceți cardurile ca să facem verificarea. După cum știți, verde e obicei pentru uh, vot în favoare, alb e abținere și roșu uh, este împotrivă. Nu contează abținerile, doar voturile care se pronunță într-un fel sau altul. Avem 18 carduri introduse, 18 voturi. Toate au fost verificate. Vreau să vă reamintim. Ce, mai este ceva? Fără microfon din sală. Mutați-vă la alt uh, scaun. La un alt uh, slot. Haideți să mai verificăm încă o dată. Încă verificăm. Că s-a făcut această modificare, deci trebuie să mai verificăm. Iată că 20 de oameni au votat acum. Și o persoană n-a verificat. Deci, un vot nu apare ca fi, ca a fi fost uh, um, exprimat. Bun, s-a rezolvat. Putem să trecem la vot, care este secret. Haideți să votăm, pur și simplu. We still wait for two colleagues who... Încă mai așteptăm doi colegi. Nu, mai este încă un vot, nu e nicio obligație, vrem doar să vă dăm ocazia. Vreau să vă informez că închid votul. 11 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, ceea ce înseamnă că Morten Messerschmidt a fost ales ca primul vicepreședinte al uh, comisiei și trecem acum la mm, ultimul vot pentru George uh, Șeflin. Domnule președinte, vreau să vă felicit pentru realegere și aș vrea să să-l propun pe Marcus Piper ca uh, vicepreședinte. De la PPE, așadar, avem candidatura lui Marcus Piper, prin aclamare. Thank you. So we have, we have the full bureau and I would like to... Avem biroul complet și cred că putem să încheiem. Nu mai este un alt punct pe ordinea de zi. Foarte pe scurt, vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru această renoire a încrederii pe care mi-o acordați și vreau să vă spun că am uh, făcut multe în ultimii ani, am, am avut multe realizări. Deja vicepreședinții pot să vină la prezidiu, dar nu vreau să mai pierdem timpul, vreau să vă spun că sper că vom coopera în continuare la fel de bine, în același spirit de cooperare liberă pe care l-am avut și până acum în această comisie. Încă mai sunt multe chestiuni pedinte, mai avem multe lucruri pe care trebuie să le facem și care sunt relativ noi pentru noi și aș vrea să vă informez că aș dori să organizăm cât se poate de repede o ședință cu coordonatorii mai lungă în care să discutăm programul nostru de lucru pentru următorii 2 ani și jumătate și apoi să revenim uh, în fața comisiei. Vă mulțumesc, închei acum ședința și vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea constructivă.